Um, finanțelor publice, domnul Coferati. Econ va aproba pe 27 uh, aprilie înainte de uh, Consiliul European. Calendarul este următorul. Schimb uh, de puncte de vedere pe 22 februarie, uh, termen pentru membrii 26 februarie la prânz, dezbatere privind amendamentele 16 martie, adoptarea în Comisia Employment 17 martie, la Econ 27 aprilie și plenara din plenara din mai. Primul punct care se va discuta este organizarea timpului de eh, lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier și o să dau cuvântul doamnei Edith Bauer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o mică problemă, deoarece ați primit cu toții ultima versiune în limbile dumneavoastră doar în urmă cu o oră. De aceea nu cred că ar fi potrivit să discutăm în aceste circunstanțe aceste amendamente în număr de 100 aproximativ. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, cu mare plăcere vă voi spune care este situația. Nu cred că ar uh, avea sens să intrăm în detalii și, prin urmare, nu o să analizez amendamentele unul câte unul și să spun pe care îl susțin și pe care nu. Mai degrabă aș spune că amendamentele pot fi grupate în trei. Un grup unde nu putem uh, încerca să ajungem la niciun compromis și există mai multe amendamente care sugerează că uh, raportul ar trebui uh, uh, respins și uh, retras. Și există și un alt grup de amendamente în ceea ce privește conducătorii auto-independenți, unde se spune că aceștia trebuie să fie excluși din domeniul de aplicare al acestei rezoluții legislative pentru a merge mai departe decât am sugerat înainte. Deci un compromis în, prin care am spus că acele țări și acesta ar fi un compromis acceptabil. Deci, acele țări care doresc să includă pe conducătorii privați în domeniul de aplicare al directivei, trebuie, pot să o facă. Însă nu trebuie să forțăm această soluție la uh, nivel european și să o impunem statelor membre, pentru că nu există exemple precedente uh, în ceea ce privește reglementarea timpului de lucru a conducătorilor independenți a lucrătorilor independenți. Și ar fi un exemplu prost dacă am introduce această reglementare aici. Uh, au fost și unele amendamente care au fost prezentate, cred, uh, din greșeală, asemenea celui unde se sugerează că ar trebui să Uh, ne referim la directiva 3805, 3085, asemenea uh, sugestie se face în amendamentul 32. Este imposibil să facem acest lucru pentru că directiva 3085 nu mai este în vigoare. Acum avem directiva 4061 care uh, Apoi există și alte amendamente unde trebuie să găsim un compromis și s-ar putea să se găsească un astfel de compromis. În majoritatea cazurilor voi încerca să găsesc un uh, compromis. Există unele propuneri care au o, o natură tehnică și care sugerează o formulare diferită. Apoi există și alte propuneri care uh, pot fi avute în vedere și să se țină cont de ele. Vă promit că o să încerc să ajungem la un compromis ori de câte ori acest lucru este posibil. Există un grup separat de amendamente, începând cu amendamentul 200 4 care ar introduce Sunt uh, dispoziții similare acelora uh, uh, din alte directive. Și mă gândesc aici la amendamentul 5, 6, 5061 și uh, 1071. Acestea sunt uh, directivele pe care uh, colegii le folosesc pentru a impune niște amendamente mai stricte. Aș dori să ascult părerea Comisiei în această privință, pentru că acum nu am decât uh, sentimentul că, deși aceste propuneri ar putea fi structurate și acceptate în anumite împrejurări, totuși cred că cu acest uh, proiect de regulament sau de directivă este disproporționat pentru că ar merge prea departe. Dacă examinăm fondul propunerii, și vedem uh, partea de monitorizare și de uh, sancțiuni pe care colegii o propun, atunci cred că nu există obiecții profesionale. Poate că se merge însă prea departe la o suprareglementare. Totuși, dacă colegii sunt de acord că acest lucru uh, este proporțional și ar trebui să facă parte din acest regulament. Și dacă Comisia este de acord că acest lucru este uh, în conformitate cu logica directivei, atunci uh, va trebui să ținem cont de acest lucru la votul final. Apoi, Mai am o altă remarcă în ceea ce este un punct de procedură. De vreme ce votul final va avea loc în a doua uh, sesiune plenară din luna mai, Aș dori să adaptăm, să ajustăm uh, celelalte uh, termene limite în funcție de această dată. Pentru că al minteri nu am avea decât o săptămână pentru a ajunge la niște compromisuri. Ar trebui să discutăm despre acest lucru pe 4 martie și votul final ar trebui să fie peste două luni. Prin urmare, sugerez să vorbim despre amendamentele de compromis pe 16 martie, după aceea în comisie pe 27 aprilie și vom mai avea suficient timp uh, alocat uh, traducerii uh, înainte de cea de-a doua plenară din mai. Mulțumesc. Domnul Clark. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că știm cu toții și apreciem uh, faptul că conducătorii auto uh, independenți trebuie uh, să respecte reglementările legale în legătură cu timpul de șofat. Este important acest lucru. Uh, Uh, pentru că există și posibilitatea ca conducătorul uh, să stea în fața calculatorului, să își facă programul pentru săptămâna viitoare și să se asigure că afacerea lui merge bine. Deci se mai întâmplă și așa, mergem acasă și lucrăm, nu de la birou, ci de acasă. Cine ne va monitoriza? Uh, este imposibil să facem acest lucru. Nu putem să supraveghem conducătorii auto independenți acasă la ei, care fac uh, toate operațiunile necesare pentru ca să-și poată continua activitatea și să uh, aibă o slujbă. Cred că cu toții suntem de acord că dorim ca ei să rămână în câmpul muncii. Nu vrem uh, nici să îi aruncăm în mâinile sau în brațele marilor companii și să-i facem să fie uh, lucrători angajați. Ei trebuie să-și poată face aceste operațiuni și mă bucur că uh, raportarea este de acord cu mine, dacă am înțeles bine ce mi-a spus. Uh, și uh, să ne reîntoarcem la poziția în care uh, conducătorii auto independenți au fost excluși din domeniul de aplicare al acestei directive. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă Bauer. În ceea ce privește inițiativa dumneavoastră privind um, termenele pentru amendamentele de compromis, aș vrea să vă spun că grupul meu crede că este o idee bună să avem acest lucru pe 16 martie, dezbaterea privind amendamentele și votul pe 25 aprilie. Despre această directivă trebuie să discutăm foarte mult și să încercăm să ajungem la o poziție de compromis. Deci sugestia dumneavoastră este corectă. De asemenea, cred că ar fi bine ca astăzi să nu analizăm toate aceste amendamente. Argumentele sunt bine cunoscute. Mi-aduc aminte de ce se întâmpla în războiul rece. Rușii și americanii știți că tot discutau și aveau practic un format gata stabilit dinainte. Argumentul numărul 1, reacția numărul 1. Deci nu cred că merită să mai discutăm noi astăzi aici. Aș vrea doar să spun că la ultimele dezbateri din această comisie, s-a văzut clar că cei care doresc ca acești conducători auto să fie incluși în uh, directivă, deci susțineau un lucru că era foarte greu să se facă acest control, această monitorizare. Și că era practic uh, greu să se vadă dacă obiectivele directivei sunt îndeplinite și anume să nu există o oboseală ex exagerată a acestora. În ceea ce îi privește pe acești uh, lucrători, trebuie să vorbim doar de timpii de lucru și doar de perioada de lucru în care aceștia încarcă și descarcă camionul respectiv. E clar că există un risc de oboseală, un risc pentru siguranța acestora și pentru siguranța tuturor celor care participă la traficul rutier. Mulți au spus că dacă acești conducători auto vor fi incluși în directivă, va crește birocrația. Ei bine, eu cred că prin amendamente încercăm să simplificăm situația și să controlăm doar ceea ce poate fi controlat prin doar prin tahometru. Tahograf, mă scuzați. În ceea ce privește pe lucrătorii care sunt uh, în mod fals independenți uh, sau autonomi și aceștia vor trebui controlați. Deci e la fel de greu să îi controlezi și pe cei care sunt angajați în mod uh, legal și pe cei care nu și-au declarat situația. Dacă vrem să combatem riscurile pe drumurile noastre și dacă vrem să combatem uh, concurența falsă care există între statele membre, trebuie să avem reguli comune. Fără astfel de reguli va exista o concurență neloială între diferiți operatori din statele membre. În ceea ce privește amendamentele, e drept că o soluție ar fi să lăsăm statele membre să soluționeze o parte din problemele existente. Dacă la nivel național lucrătorii independenți sunt uh, incluși sau nu. Doamnă Bauer, v-aș ruga însă să vă gândiți la un lucru foarte important, care ne-ar putea ajuta să soluționăm problema. Să nu uităm că mulți dintre acești lucrători independenți traversează frontierele atunci când își desfășoară munca. Deci nu avem cum să argumentăm uh, că e vorba de o reglementare doar națională. Dacă un conducător auto dintr-o anumită țară, din Spania, de exemplu, e pe teritoriul Franței și e obosit, trebuie să intervină o legislație care să nu fie doar națională. Nu avem cum să facem aici uh, o diferențiere în funcție de naționalitate. Astfel am îngreuia și mai mult controlul. Ar trebui să avem niște poliții jutieri care să cunoască legislația din cele 27 de state membre pentru a vedea dacă conducătorul respectiv ce hungur, slovac, român uh, a încălcat sau nu regulile. Doamne raportor, indiferent de calea pe care o vom urma, vom avea întotdeauna aceeași probleme – problemă. Ideea este să vedem dacă vom avea o niște reguli comune sau reguli diferite pe drumurile și șoselele europene. Doamne Bauer, trebuie să facem mai multe lucruri. În primul rând, să discutăm despre tot ceea ce poate fi discutat, uh, după ce vom so fi soluționat uh, chestiunile de fond, și anume amendamentele care se referă la retragerea directivei de către Comisie sau includerea uh, conducătorilor autoindependenți. Doamnă președinte, noi suntem gata să ne luăm toate, compromis, toate angajamentele necesare dacă vom pierde pe fond. Însă credem că e logic să încercăm să definim mai bine această categorie a lucrătorilor independenți pentru a evita abuzuri. Totdeauna am crezut că e mai bine să existe controle mai eficace pentru a stabili clar cine anume este independent sau nu. De asemenea, trebuie monitorizat această directivă pentru a trage învățăminte, pentru a vedea care sunt greșelile făcute. Doamnă președinte, dacă nu vom reuși să câștigăm uh, din punct de vedere al bunului simț și din punct de vedere juridic, vom începe discuții, bineînțeles, cu doamna Bauer pe marginea unor amendamente de compromis. Pentru ca, indiferent de soluția adoptată, directiva pe care o vom avea să fie mai bună pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cecăsari. Domnul Domnule președinte, mulțumesc. Ideea acestei directive este aceea de a spori și îmbunătăți siguranța transportului rutier. Și dacă este să ne gândim la acest sector, cele mai importante uh, aspecte sunt timpul de lucru și timpul de odihnă. Acestea sunt valabile pentru toată lumea. De aceea, acești timp trebuie controlați, însă problema este să vedem în ce mod uh, vor controla acest lucru statele membre, pentru că putem vorbi într-adevăr de un scandal referitor la faptul că nu avem o bază de date transfrontalieră referitoare la acest lucru sau un control transfrontalier în acest domeniu. Și, așa cum s-a mai spus, este posibil ca un conducător auto să treacă prin mai multe state membre într-o singură zi, el poate să întâmpine diferite obstacole pe acest drum al său. Este cât se poate de corect că timpul de uh, șofat este uh, perioada mai mare de timp. S-a mai vorbit de asemenea și despre încărcat și descărcat. Și anume că aceste activități creează probleme. Sigur că dacă există multe activități de încărcare-descărcare, pot apărea anumite probleme, însă ar trebui să știm la ce s-a gândit comisia când a propus aceste lucruri? Cum putem să controlăm timpii de încărcare și descărca- descărcare? Pentru că timpul de condus, acesta poate fi controlat și monitorizat. Însă, aici s-a spus că detaliile trebuie verificate cât se poate de exact, pentru că cu fiecare directivă se dorește rezolvarea anumitor probleme. Și noi ar trebui să ne întrebăm în acest moment în ce măsură corespunde această directivă nevoilor existente sau cum uh, rezolvă această directivă problemele care apar în realitate. Și una dintre acestea, o problemă despre care s-a vorbit mult până în prezent, sunt acești conducători auto fals independenți. Nu este o problemă care apare în fiecare stat, însă în Finlanda, la noi, nu reprezintă o problemă. Știu însă că în Europa Centrală au apărut acești falși conducători auto independenți care creează o serie de probleme. De aceea, această directivă ar trebui să fie configurată cât se poate de uh, bine, astfel încât numai uh, conducătorii auto profesioniști să se uh, găsească în domeniul de aplicare al acestei directive. Noi am propus ca un, uh, o companie de transporturi să nu fie dependentă de partenerii săi și, de asemenea, ca aceasta să uh, nu trebuiască să dețină uh, neapărat um, mijlocul de transport respectiv. Pentru că um, acestea nu sunt criterii care să spună ceva despre conducătorul auto. Și în felul acesta am putea rezolva și problema referitoare la conducătorul auto falși. O asemenea directivă um, este importantă, însă trebuie să vedem uh, cum putem să o configurăm astfel încât aceste probleme să fie rezolvate într-adevăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Cred că avem uh, aici o sarcină foarte dificilă, însă vom ajunge cu siguranță la un compromis. Am câteva comentarii de făcut. Uh, spune doamna Harlem, um, există o serie de discuții referitoare la această chestiune uh, în ceea ce privește amendamentele privind combaterea um, acestor conducători falși independenți. Uh, trebuie să găsim anumite căi de a uh, stabili mai exact criteriile în funcție de care uh, îi departajăm pe aceștia, pentru că în anumite state membre această problemă este mai acută decât în altele. Sigur și sancțiunile, monitorizarea, toate aceste activități trebuie uh, definite clar pentru a ajunge la un compromis care să ajute pe toată lumea un aspect care nu a fost discutat până acum, dar există o serie de amendamente referitoare la acesta, este uh, includerea um, autovehiculelor mai mici de 3,5 tone. Știu că majoritatea statelor membre și doamna raportor a um, solicitat să facem acest lucru, s-a făcut un studiu de impact și um, rezultatul a fost pozitiv în acest sens. Uh, de asemenea, um, s-a vorbit și despre ceea ce poate fi măsurat cu tahograful și aceasta ar fi un domeniu în care am putea să purtăm o dezbatere și să vedem dacă putem ajunge la anumite compromisuri. Însă a permite statelor membre de a avea ultimul cuvânt, cred că în acest fel um, nu vom putea monitoriza în transfrontalier cum stau lucrurile, iar uh, concurența uh, între statele membre nu ar fi îmbunătățită. Și un comentariu final. Uh, de fapt, două observații finale. Una, cred că este foarte important să ne amintim că toți urmăm aceleași reguli în ceea ce privește timpul de conducere și cel de odihnă în toate statele membre. Și ultima observație, mai degrabă o întrebare decât o observație, primele amendamente, cele de exemplu, amendamentul 89 și celelalte, atunci când este vorba despre uh, un punct suplimentar de inclus la articolul 4, care se referă la articolul 32 și anume activitățile 3, 4 și 5 uh, să includă 3 ore de activități pe săptămână, iar celelalte numai o oră pe săptămână, cred că lucrurile ar trebui definite mai clar în acest sens, pentru că este vorba despre o situație în care oamenii spun, dacă este să decidem asupra timpului și acesta va fi, atunci trebuie să ne gândim la o persoană care, de exemplu, um, derulează o activitate în șase ore sau poate într-o jumătate de oră. De aceea, o oră sau trei ore, această definiție a timpului, este oarecum ciudată, pentru că ori uh, luăm în considerare uh, oboseala și în acest sens nu cred că putem stabili un timp de uh, revenire a uh, unei persoane sau uh, trebuie să vedem cum putem înainta niște amendamente care să sugereze un anumit timp, dar care să nu aibă de fapt relevanță în realitate. Trebuie să vedem cum putem clarifica lucrurile. Mulțumesc, doamna Deli. Ah. Eh, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să o scuzeți pe colega mea, Emily Turinen, care răspunde de acest dosar. O să vă prezint eh, poziția grupului verzilor în limba engleză. Am am hotărât să respingem propunerea Comisiei pentru că trebuie să dovedim cât de util uh, este acest act pentru uh, conducător. În 2002 s-a convenit să se includă conducătorii auto independenți până la data de 23 martie 2009 și potrivit Serviciului Juridic al Parlamentului, conducătorii auto-independenți sunt uh, incluși, însă acest lucru nu a fost pus în aplicare. Numai două țări au făcut acest lucru. Această măsură acest aviz al serviciului uh, juridic spune care este perspectiva. Nu vorbim despre includerea conducătorilor auto-independenți pentru că ei sunt deja incluși și vorbim despre excluderea lor. Această situație, acest uh, uh, proces juridic și această istorie instituțională și ținând cont de ultimile evoluții în vederea uh, plenarei din uh, mai, uh, trebuie să nu luăm în ușor acest proiect de directivă. Nu suntem un parlament unde să se aducă din nou un proiect de câte ori nu suntem de acord. miza este mult mai mare. E vorba de conducătorii auto din uh, Uniune. Ei lucrează cu probleme serioase atunci când e vorba de siguranța rutieră, dumpingul social. În plus, Uh, suntem îngrijorați pentru conducătorii auto. Ne pasă de aceștia. Uh, siguranța rutieră este un element esențial al uh, concurenței. Am depus amendamentul 70, respingerea propunerii Comisiei s-ar putea să nu avem o majoritate ca în cazul poziției lui Claire, însă vedem că există diferite uh, păreri care sunt prezentate. Dacă nu formăm o majoritate, trebuie să încercăm să vedem care sunt posibilitățile de compromis. Noi uh, recomandăm cu căldură respingerea acestui proiect. Mulțumesc! Domnul Kassler. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să abordez și eu câteva dintre punctele menționate de colegii mei. În primul rând, aș vrea să fiu uh, de acord cu faptul că, într-adevăr, trebuie să mai amânăm puțin lucrurile pentru că avem nevoie de mai mult timp. Nu înțeleg argumentul care uh, se întreabă cum ar trebui să cunoască poliția regulamentele din fiecare țară. Sigur, acest lucru este valabil pentru orice caz din Europa și poliția dintr-un stat nu cunoaște legislația din alt stat. Deci trebuie să facem lumină în Europa sau statele naționale trebuie să devină toate membre ale Uniunii Europene și acest lucru nu ne-l dorim. De aceea acest argument este unul dificil, însă trebuie să arătăm înțelegere vis-a-vis -vis de dezbaterea pe care o uh, purtăm privindu-i pe conducătorii auto falși. Pentru că există anumiți conducători auto falși, independenți, uh, clar definiți, dar sunt și alții care um, trebuie să devină sau sunt determinați să devină conducători auto fals independenți. Amendamentul 28 atrage atenția asupra acestui lucru și, de asemenea, propunem să se facă anumite compromisuri în această direcție pentru că um, amendamentul 28 specifică faptul că ar trebui să se exclude conducătorii auto independenți din uh, domeniul de aplicare al acestei directive. Uh, este vorba despre timpul de odihnă și de conducere, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la uh, conducătorii autofalți independenți care ar trebui să fie cuprinși de această directivă. Mulțumesc, doamna Regner. Heute in der Nacht äh, gab es oft... În această noapte pe centura Vienei a avut loc un accident în care a fost implicat un autobuz și două tiruri. Șase morți, 37 de răniți au fost rezultatul acestui accident, iar totul s-a întâmplat pe timpul nopții. Poliția a reținut că este vorba despre un accident provocat de faptul că unul dintre șoferi a adormit câteva secunde. 37 de răniți, 7 persoane decedate în urma acestui accident. În acest sens, argumentele pe care le-am auzit în această dezbatere și pe care le discutăm de atâta vreme um, sunt susținute de acest exemplu cât se poate de trist. Iată în ce măsură, în ceea ce privește această reglementare, uh, Chiar și uh, conducătorii autoindependenți pot duce la uh, provocarea unor asemenea accidente, pentru că siguranța și sănătatea tuturor celor implicați în uh, traficul rutier uh, este foarte importantă. Deci și conducătorul autoindependent trebuie să rămână în centrul atenției noastre, iar Directiva 15 din 2002 este aplicabilă doar de un an de zile. Asta înseamnă că nu avem încă suficiente informații și cunoștințe referitoare la aceasta și la modul în care în traficul rutier se în ce fel se repercutează um, modul în care se comportă cei implicați în traficul rutier. Um, și efectele acesteia asupra uh, celor implicați. Deci, cred că ar trebui să o analizăm și pe aceasta înainte să ajungem la anumite consecințe. Cred că ar trebui să îi implicăm și pe conducătorii autoindependenți în această directivă și, um, pe de altă parte, cred că această directivă nu vine la uh, momentul de timp oportun. Mulțumesc. Înainte de a veni la doamna Bauer, um, doresc să întreb comisia dacă dorește să răspundă la întrebările adresate în mod specific comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Siguranța rutieră și uh, sănătatea la locul de muncă sunt elemente esențiale în activitatea legislativă a Comisiei. Dar aici nu vorbim despre asta. În esență, vorbim despre evitarea riscului ca lucrătorii să fie uh, exploatați în mod necorespunzător de angajatorii acestora. acestora. Am exprimat deja poziția Comisiei în această privință în mai multe rânduri și așa cum a spus-o domnul Cercas, am făcut un schimb de argumente atât de des încât nu are niciun rost uh, să le repetăm. O să mă concentrez asupra amendamentelor și făcând acest uh, voi răspunde la unele întrebări adresate Comisiei. În primul rând, așa cum am spus la întâlnirea anterioară, Comisia susține amendamentele doamnei Bauer și considerăm că amendamentele pe care domnia sa le-a propus ar fi foarte utile pentru a clarifica un text care poate să Uh, lasă loc la diverse interpretări în tratarea de către statele membre. Deci amendamentele doamnei Bauer sunt susținute de comisie. Pe de altă parte, și acest lucru este foarte clar, nu putem să susținem celelalte amendamente care, după părerea noastră, impun o povară disproporționată administrativă și costuri disproporționate asupra întreprinzătorilor și statelor membre fără să ofere mijloace suficiente și adecvate de control uh, al acestei uh, legislații, mai ales uh, atunci când e vorba de conducătorii auto independenți adevărați care ar fi incluși în această directivă. Suntem împotriva acestor amendamente și totuși recunoaștem că Mr. Hughes și raportorul din Comisia Trans au făcut uh, un efort să găsească un uh, compromis în ceea ce privește conducătorii independenți, însă mai este uh, necesar să mai discutăm acest lucru. Aceste amendamente nu rezolvă, din păcate, problema punerii în aplicare. Așa cum am explicat rândul trecut, singura modalitate pe care o avem la dispoziție în momentul de față de a pune în aplicare, de a implementa un timp uh, suplimentar uh, de lucru peste cel reglementat este prin tahograf. Uh, tahograful trebuie să uh, înregistreze timpul suplimentar, nu operațiunile de încărcare și descărcare. Conducătorii independenți nu au însă acest uh, interes. Acest, dacă nu avem acest sistem de control la nivelul uh, Europei, nu, statele membre nu pot să controleze alte activități în afară de cea de uh, șofate către conducătorii auto-independenți. Uh, de aceea nu suntem pentru includerea cu schimbări sau cu diferite forme de control și sunt amendamente pe care nu le putem susține. Există multe amendamente uh, unde Comisia își manifestă susținerea. Uh, amendamentele 22, 23, 28, 29, 31, 33 până la 36, 38, 40 până la 48, 54, 56, 60, 68, 97. Sunt uh, amendamente care dau un plus de claritate uh, dispozițiilor. Printre aceste amendamente este unul care se referă la tonajul, pragul de 3,5 tone. Este o sugestie interesantă, însă am mai spus-o. Cred că ar trebui să uh, abordăm peste tot această problemă. În legislația transportului rutier din Uniunea Europeană există mai multe texte juridice, regulamente, directive, care toate se aplică vehiculor de peste 3,5 tone. Aceasta este uh, regula generală. Deci dacă schimbăm acest prag de 3,5 tone, nu putem decât să o facem în mod consecvent în toate textele. Nu suntem uh, împotriva acestei idei, o analizăm, de fapt există un studiu în curs și facem toate valorile de impact care sunt solicitate. Și dacă este cazul să extindem domeniul de aplicare al legislației din transportul rutier și la vehiculele uh, sub 3,5 tone, vom face propunerile uh, care se impun. Aș dori să mai spun câteva lucruri despre amendamentele 35 și 36 făcute de doamna Iaconsar. Ele sunt uh, interesante și vrem să le uh, analizăm uh, mai atent. Conducătorii auto, conform amendamentului 35, uh, sunt, uh, uh, au răspundere uh, dacă conduc uh, peste timpul de condus și la 36 se referă la posibilitatea de a înregistra în mod automat munca care nu este șofatul și cum, sunt operațiuni precum uh, încărcarea și descărcarea. În momentul de față există responsabilitatea juridică de a recunoaște astfel de activități ca alte tipuri de activități decât șofatul. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că statele membre pun în aplicare o legislație care există deja. Într-adevăr, înregistrarea automată a activităților de încărcare și descărcare ar uh, rezolva problema preciziei acestor înregistrări, însă, de asemenea, încărcarea și descărcarea uh, se referă foarte mult la uh, transporturile uh, individuale. Nu șoferul, nu conducătorul auto independent este cel care Uh, face încărcarea și descărcarea. Există limite uh, pe care uh, le are legislația europeană și nu putem să reglementăm absolut totul. Înainte ca doamna Bauer să facă un rezumat al dezbaterii, aș vrea să spun că secretariatul a analizat timpul și este posibil ca uh, pe 16 martie să avem o dezbatere a compromisurilor și apoi pe, uh, pe 28 aprilie să discutăm uh, în comisie și să adoptăm. Doamna Bauer, dacă vreți să faceți un rezumat al dezbaterii, vă rog. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care au intervenit și să le mulțumesc tuturor celor care, prin propunerile lor, au încercat să îmbunătățească acest raport. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați ocupat de această chestiune. E un lucru pe care îl apreciez în mod deosebit. Apreciez disciplina pe care și-au uh, impus-o mulți colegi pentru a participa la aceste lucrări. Doamna președinte, aș dori acum să reacționez și să răspund la întrebări. Domnule Sercas, dumneavoastră a spus că în primul rând trebuie să hotărâm ceea ce e fundamental și ca după aceea să ne punem de acord în legătură cu restul. Da, după mine foarte bine, însă problema ar fi ca pe final să apară tot felul de probleme, deoarece nimeni nu-i nimeni nu ghicitor, nimeni nu poate ști care va fi rezultatul votului dinainte. De asemenea, mi s-a pus o întrebare la care aș fi vrut să mă refer și eu în uh, intervenția mea. S-a pus o întrebare legătură cu vehiculele care au un tonaj de sub 3 tone și jumătate. Pot să vă spun că la Comisia de Transporturi s-a discutat despre posibilitatea de a analiza această temă și asta deoarece în ultimii ani structura transporturilor rutiere s-a modificat în mod radical. De aceea am încercat să punem această idee în cuvinte, să o formulăm. Eu uh, am încercat să introduc aici un amendament pe care îl prezentasem anterior. Asta nu înseamnă că și automobilele ar trebui echipate cu tahograf, mă refer la autovehicole. Știm cu toții că acordurile internaționale în domeniul transporturilor rutiere se limitează la vehiculele care depășesc 3,5 tone. Revenind însă la ce spuneam anterior, v-am spus, uh, transporturile rutiere s-au schimbat foarte mult în ultimii ani și de aceea atât la această comisie cât și la transporturi am încercat să analizăm situația și să vedem cum putem bunătăți situația uh, coborând puțin sub acest prag de 3 tone și jumătate. Adevărul este că această propunere a reacționat o serie întreagă de contrapropuneri de, la diferite grupuri de interese. Aș vrea să vă spun însă astăzi aici că ar trebui să ne dăm seama cine provoacă cele mai multe accidente și unde au loc aceste accidente. Asta ar trebui să analizăm noi astăzi aici. Și bazându mă pe toate aceste exemple, pot să spun că de multe ori la Parlamentul European luăm de- deciziile greșite. Uitați-vă ce s-a întâmplat noaptea trecută uh, pe ringul de lângă Viena. A fost o adevărată tragedie pe centura de lângă Viena, mă scuzați. A fost o tragedie, transmit uh, condoleanțe victimelor, familiilor victimelor. Uitați-vă încă o dată oboseala și a spus cuvântul, oboseala conducătorilor auto. Aceasta este o cauză principală. Șase accidente dintr-o mie sunt cauzate de oboseală. Oboseală cauzată din mai multe motive, deoarece șoferul respectiv nu a dormit bine, poate că cine știe s-a despărțit de soție, s-a certat cu colegul, era ceață, cine știe, poate că a trebuit să conducă pe timp de ceață, ore în șir, cei care conduc în astfel de condiții știu cât de greu este și cât de obositor este. De aceea e greu să știi exact ce anume provoacă oboseala. Dacă să ne uităm de asemenea și la statisticile privind accidentele, ar trebui să știm exact ce procent au fost provocate de, de conducători auto independenți. Uh, Revin la ce spuneam, avem nevoie de mai multe informații, trebuie să cunoaștem situația mult mai bine. Însă, pe de altă parte, nu avem cum să spunem că trebuie să-i controlăm uh, pe toți uh, șoferii, pe toți conducătorii auto în orice moment. Așa ceva nu are cum să funcționeze. În ceea ce privește pe conducătorii falsi independenți, nu aș dori să revenim la această problemă, am discutat-o deja, nu cred că e o problemă specifică acestui sector um, neapărat. Noi am cerut Comisiei Europene să analizeze situația, să încerce să găsească o cale de ieșire, deoarece acești conducători autofals uh, independenți creează probleme legate de concurența Corect. Există un dezechilibru pe piața muncii, dumping social și de asemenea pot exista urmări negative din punct de vedere economic dacă această tendință se va extinde. Însă să nu uităm că nu este o problemă specifică unui anumit sector. Cer prin urmare Comisia Europene să analizeze această problemă și să vadă care este ponderea sa. Aceasta, asta e tot ce am avut de spus, doamnă președinte. Adevărul e că mi-ar fi plăcut ca reprezentantul Comisiei Europene să ne fi spus care este opinia dumnealui în legătură cu amendamentele de la 104 până la sfârșit și care reiau directiva 561. Nu știu care este de fapt poziția dumnealui. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Bauer. După cum spuneam, discuțiile privind amendamentele de compromis pe 16 martie, votul în comisie pe 28 aprilie, după care votul în plenar în uh, cea de-a doua sesiune din mai. După cum vă spuneam, colegul nostru Coferati Colegul nostru Howitt încă nu a ajuns, probabil că avionul dumneavoastră are întârziere. Trecem la raportul domnului Coferati privind durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru economie, pentru recuperarea economiei. Vă mulțumesc! Așa cum știu toți colegii, aver ben chiaro quali sono le azioni per... Eh, În orice tip de economie eh, este inalienabil un lucru și anume trebuie să știm care sunt măsurile care pot fi luate astfel încât eh, o economie să se redreseze. Trebuie să avem obiective pe termen scurt, mediu și lung. Iar dacă pe timp de criză trebuie să atingem un astfel de obiectiv, atunci lucrurile sunt și mai dificile și mai sensibile. Și din acest motiv ar trebui să ținem uh, cont mai bine de anumite puncte și aș dori să enunț uh, anumite lucruri care ar trebui să le, pe care ar trebui să le comunicăm și Comisiei pentru Afaceri Economice. nu ar trebui să spunem că perioada de până la stabilizarea finanțelor este una neclară și că lucrurile nu sunt uh, lămurite. Prin asta vreau să spun că atunci când vorbim și lucrăm uh, cu anumite ipoteze, nu este corect să nu facem uh, diferența între investiții, investiții în educație, în cercetare, chiar dacă aceste lucruri ar putea avea efecte pozitive asupra stabilizării. Însă, efectele pot fi catastrofale în ce privește calitatea și cantitatea redresării economice. Trebuie de asemenea să vedem care sunt uh, efectele sociale, precum și efectele asupra ocupării. Toate acestea sunt obiective pe care trebuie să le atingem cu uh, inițiativa 2020 și acesta ar trebui să reprezinte un fundament al stabilizării noastre. Aș vrea să adaug de asemenea că și mecanismele um, de redresare trebuie să fie uh, reglate și în ceea ce privește uh, fiscalitatea și în ceea ce privește despăgubirile, pentru că um, um raportul și relațiile din cadrul gospodăriilor dintre, uh, din interiorul familiilor să nu se înrăutățească, pentru că ar putea apărea consecințe negative asupra anumitor factori care influențează creșterea economică. Noi cu toții știm că avem de-a face și cu un șomaz de, șomaj de tip structural, pe termen lung, care îi afectează în mod special pe tineri și pe femei. Iar obiectivul nostru constă în stabilizare. De aceea, aceste lucruri ar trebui să meargă mână în mână. Mână în mână cu uh, considerarea acestor elemente care sunt componente ale politicii sociale și ale celei pentru ocupare. Nici nu ar trebui să mai menționez aceste lucruri, însă o fac totuși. Stabilitatea sistemului financiar depinde de o stabilitate în sectorul ocupațional și de asemenea și de politica migraționistă. Toate aceste lucruri trebuie actualizate pentru ca o evoluție să aibă loc în întreaga Europa și chiar și în alte țări. De asemenea, trebuie să se ajungă la un echilibru între o politică țintită care să ducă la creșterea ocupării independentă de cetățenia cetățenilor și de asemenea noi trebuie să ținem cont și de uh, forța de lucru din străinătate, pentru că dacă ținem cont de aceasta, este clar că vom ajuta la creșterea ocupării. Este foarte dificil să creăm bunăstare, o bunăstare care este eh, necesară pentru coeziunea socială, dacă nu acționăm așa și de asemenea trebuie să oferim protecție socială, care este de asemenea o, un element eh, prioritar pentru coeziunea socială. Trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și în ceea ce privește bugetul. Aceasta este o componentă a strategiei 2020. Cred că avem nevoie de un pact pentru uh, redresarea economică și pentru politică socială. Un pact care să pornească de la ceea ce uh, definește Europa, de la um, flex security și um, alte elemente noi pe care să le integrăm. De exemplu, un sistem care să îi recompenseze pe cei care se comportă eficient în mod adecvat, un sistem care să îi sancționeze pe cei care nu respectă aceste condiții și nu ajută la îndeplinirea obiectivelor. De asemenea, este necesară o coordonare foarte puternică, pentru că legislația nu este suficientă. Este necesar să ținem cont și de factorii culturali, de cei materiali, pentru că numai în felul acesta putem să dezvoltăm o economie ecologică, o economie eficientă, în care să aibă șanse de evoluție și sectoarele meșteșugărești, sectoare care au reprezentat un factor de creștere economică în ultimii ani în Europa. În felul acesta ne-am folosit resursele în vederea obținerii de stabilitate la nivel european și, de asemenea, trebuie să ne gândim mereu și la dreptate, care trebuie să joace un rol primordial. Avem Carta Verde în ceea ce privește sistemul de pensii în diferitele țări, state membre ale Uniunii Europene, care joacă un rol important. Cel mai uh, bun uh, drum este cel eficient. Trebuie să avem sisteme publice care sunt corecte, care sunt drepte și acest lucru trebuie să fie luat în considerare în ceea ce privește al doilea pilon, uh, deci o politică integraționistă, integrativă, care uh, să țină cont de politica privată, ceea ce statele uh, membre nu au la dispoziție. Acest lucru ar putea proveni din economiile persoanelor individuale. Cetățenii economisesc pentru a-și asigura propriul viitor. Deci, sectorul public și cel privat ar trebui să se combine astfel încât să se garanteze coeziunea necesară și de asemenea protecția necesară. Lucruri care au reprezentat până acum pilonii fundamentali ai sistemului de asigurări sociale. Aceasta a fost experiența pe care am acumulat-o până acum, cel puțin în ultimele decenii, în uh, țările europene. Și apoi, cred că trebuie să ne preocupăm și de rezultatele pozitive care ar putea reși în urma unei reforme a administrației publice. Avem condiții diferite în funcție de țară. Istoria este de asemenea un uh, factor important pentru că organizația fiecărui stat uh, este diferită uh, și acest lucru se repercutează și asupra administrațiilor publice dar uh, și acestea sunt aspecte importante care trebuie luate în considerare. Nu trebuie să se țină cont numai de productivitate și de calitatea muncii dintr-un anumit stat, ci este nevoie de economii continue care să se adauge la celelalte măsuri pozitive. Numai în felul acesta o economie poate să își revină mai repede și poate să atingă un nivel de stabilitate fără de care nu putem trăi. Cam acestea sunt, în esență, observațiile pe care doream să le fac și pe care doream să le transmitem mai departe către Econ, care este responsabil pe fond de acest text și trebuie să spun că am mai purtat discuții și între noi și în uh, subcomisia uh, CRIS uh, s-a dezbăt, s-au dezbătut aceste chestiuni, s-a încercat stabilirea anumitor priorități aceasta este o sinteză a textului în ceea ce privește amendamentele Termenul limită um, a fost uh, scurtat puțin, însă acest lucru nu ne împiedică să discutăm între noi cât se poate de eficient și să ajungem la un rezultat bun pe care să-l transmitem Econ. Doamna Iazovietska. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun câteva lucruri în în legătură cu uh, acest uh, raport al domnului Coferati, el vorbește la primul alineat de creșterea șomajului. Cred că uh, intensificarea șomajului are uh, un uh, impact negativ asupra finanțelor publice. Este o scurgere de bani publici. Cred că acest lucru trebuie afirmat mult mai clar. În al doilea alineat, nu trebuie să vorbim pur și simplu de revitalizarea industriilor, ci să vorbim mai mult despre investițiile în creșterea economică trebuie să investim în ocuparea forței de muncă, în noi locuri de muncă, în Uh, educație și formare. Educația și formarea pot să dea un uh, imbold creșterii uh, economice. La alineatul 5, domnul Coferati vorbește de o politică de emigrare adecvată. Emigrarea potrivit experților, nu poate să compenseze deficitul demografic ca urmare a îmbătrânirii populației. Trebuie să folosim resursele umane existente în Europa. Trebuie să investim mai mult în programe de dezvoltare a competențelor pentru cei care sunt de, în vârstă de peste 50 de ani și uh, tineri. Uh, în alineatul 7, domnul Coferati, raportorul, vorbește despre redistribuirea resurselor și întărirea actualului nivel de asistență și de asigurări sociale. Cred că avem nevoie de noi soluții în domeniul pensiilor pentru a putea face față deficitului de finanțe publice. Raportorul vorbește despre doi piloni publici și suplimentari. Cred că ar trebui să existe uh, trei piloni. public, privat și ocupațional. Iar la alineatul 9, unde raportorul vorbește de reducerea costurilor uh, aferente muncii, reducerea impozitării, cred că ar trebui să vizăm o politică fiscală echilibrată să uh, uh, încercăm să realizăm uh, acest lucru. Um, posturile uh, cu salarii uh, mici uh, pot și ele să dea un imbolt economiei. Statele membre au responsabilitatea să își respectă angajamentele în uh, ceea ce este pensiile uh, de uh, vârstă și trebuie să se facă rapoarte anuale. De asemenea, trebuie să facă trimiteri și la politica asistenței medicale Finanțarea serviciilor de asistență medicală ar trebui schimbată. Dacă vrem ca lumea să lucreze peste vârsta de 60 sau chiar 65 de ani, trebuie să ne asigurăm că oamenii au puterea fizică și mentală să facă acest lucru. Studii recente, studii uh, britanice, arată că englezii uh, suferă tot mai mult de amnezie după vârsta de 40 de ani. Costurile eh, de tratament eh, ale bolilor mentale eh, depășesc costurile pentru tratamentul cancerului. De aceea trebuie să ne gândim la acest lucru. Costul educației este tot mai mare. Dar în Europa investim în modalități greșite de educație. Nu uh, investim în uh, inovare, ci educăm o generație de tineri care fac același lucru ce au făcut și celelalte generații. Dacă nu mai există și alte contribuții, vreau să vă spun că termenul uh, pentru amendamente la mijlocul uh, lui 26 februarie. Adoptarea pe 17 martie și în Econ pe 27 aprilie și apoi uh, votul uh, la, în a doua sesiune plenară din uh, mai. Uh, cred că acum ar trebui să, ar trebui să discutăm raportul domnului Sercas și s-ar putea să devansăm votul în jurul orei 5 să uh, îi anunțați pe colegii dumneavoastră că s-ar putea ca votul să înceapă la ora 5. Așadar, uh, trecem uh, la raportul domnului Sercas în ceea ce este procedura unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat Uh, membru. Aveți cuvântul, domnule Sarkas. Ah. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, empezamos hoy un debate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi începem o dezbatere despre o temă foarte importantă și relevantă și va fi nevoie de poziții mult mai precise decât uh, cele la care putem ajunge astăzi. Să vă prezint acum contextul general în care se înscrie această propunere a Comisiei pentru o directivă legată de permisul unic și drepturile pe care le au imigrații legali din țările terțe. Această directivă face parte dintr-un cadru mai general și anume politica globală legată de imigrație politică pe care o cerem deja de ani de zile, într-un context foarte clar. Pe de o parte, pentru a simplifica elementele administrative legate de o procedură unică pentru, pentru permisul de muncă și de ședere, pentru a agiliza acest proces, pentru a putea face față nevoilor de Uh, mână de lucru pe care le are Uniunea Europeană și, pe de altă parte, să le conferim niște drepturi imigranților ilegali din țări terțe, cu mai multe obiective. În primul rând, aceste persoane să fie tratate drept ființe umane și să aibă drepturi cetățenești în statele membre. Aș vrea însă să vă mai reamintesc un lucru. Din 2004 încoace, de la primul plan de acțiune al Comisiei, în care se stabilea clar o linie de departajare între lucrătorii legali și cei ilegali, deci de atunci încoace, există un consens foarte amplu în legătură cu uh, politica riguroasă împotriva imigrației ilegale și în legătură cu politica generoasă pentru integrarea imigranților legali. După părerea mea, ar trebui să avem însă o politică care să aibă ambele fațete. Să combatem din răsputeri intrarea imigranților ilegali pe teritoriul Uniunii Europene, însă pe de altă parte să le conferim un cadru juridic uh, și administrativ celor legali pentru integrarea lor. De obicei, atunci când vorbim de efectul um, magnet, să zicem așa, al um, imigrației, când vorbim despre persoane care se îndreaptă în masă către Uniunea Europeană. E bine, acestea sunt uh, situațiile în care stăpânește ilegalitatea. În astfel de condiții apar uh, rețele de mafioți, rețele clandestine care organizează acest fenomen. Atâta timp însă când vom avea un spațiu clar, legal, situația va fi cu totul altfel. Nimeni nu va mai crede că în Europa poți să vii și să-ți găsești un loc de muncă fără drepturi drepturile lucrătorilor trebuie întotdeauna să fie acoperite de legislația comunitară. De aceea cred că prin această legislație Uniunea Europeană se îndreaptă către o situație în care vom face față nevoilor pe care le avem din punct de vedere al um, forței de muncă și în situație în care vom uh, reglementa condițiile în care lucrează aceste persoane. Trebuie să vedem cum va arăta directiva cadru pentru permisul unic, uh, directivă care va reglementa toate condițiile pe care le au uh, diferitele categorii de lucrători. Știm că acum condițiile sunt specifice în funcție de categorii. Când am primit această propunere din partea comisiei, ne-am dat seama că dezbaterea nu avea cum să fie ușoară între noi, nu va fi o dezbatere ușoară nici cu Consiliu și nici cu Comisia Europeană. Nu va fi ușor, deoarece dacă așa cum se spune în expunerea de motive, deci dacă aceasta va fi o directivă cadru care va reglementa drepturile orizontale ale tuturor lucrătorilor străini sau cei care au permise, uh, această directivă trebuie să fie uh, um, intervenită înaintea altor directive. Trebuie să cerem coerență și de aceea consider că această directivă ar fi trebuit să fie ajungă aici înainte de directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor care nu respectă normele sau directiva privind lucrătorii calificați. De aceea va trebui să facem uh, toate eforturile pentru ca această directivă să aibă un caracter orizontal, deși există deja alte directive care au intervenit înainte și care stabilesc uh, reguli care au fost puse în practică înainte de apariția acestei directive orizontale. În același timp, pentru că această directivă să fie coerentă și lipsită de contradicții. Deci trebuie să analizăm alte directive din achiul comunitar, cum ar fi legislația lucrătorilor care se află în Uniunea Europeană pentru schimburi de din sistemul de învățământ, e o directivă din 2004 sau directiva privind resortisanții din țările terțe care se află pe teritoriul european în scopuri de cercetare științifică. Aceasta este prima greutate. Dacă vrem ca această directivă să fie într-adevăr orizontală, să fie o directivă cadru, va trebui să depunem eforturi pentru a conferi o anumită coerență propunerii pe care ne-o prezintă astăzi Comisia Europeană, în care principiile generale se confundă practic cu reacțiile individuale. În al doilea rând, în următoarele săptămâni va trebui să facem uh, tot posibilul pentru ca această directivă să fie dezbătută prin procedură de cooperare consolidată între comisia noastră și comisia LIBE. Nu știu cine a inventat regulile Parlamentului, însă, din păcate, conform acestor uh, reguli, practic îți poți pierde mințile. Trebuie să vorbim de patru considerente și doar de trei articole și la unele articole doar de anumite părți. Prin urmare, mă întreb, cum vom putea să lucrăm în mod coerent noi și cei de la LIBE. Noi vom analiza practic doar aliniate, iar ei articole în întregime. Această directivă are două părți clar delimitate, una privind procedurile și cealaltă privind drepturile. Iar competențele celor două comisii practic se suprapun. Nu există o departajare clară, coerentă a competențelor între cele două comisii. Deci competențele noastre practic sunt încrucișate. Uh, și de aceea, așa cum e logic, eu propun să modificăm considerentele și articolele. Și cele care țin de competența noastră. Atât raportorul cât și deputații care vor dezbate își vor da seama că va trebui să modificăm articole de care se va ocupa Comisia Libe. Vor fi eventual doar avize Însă, a, acesta este riscul pe care, trebuie să, pe care va trebui să ne-l asumăm, deoarece, după cum spuneam, competența, împărțirea competențelor este foarte greu de făcut. Dragi colegi, textul comisiei nu este complet. În expunerea de motive se spune că această directivă, pe lângă chestiunile administrative, va duce la construirea unui uh, spațiu juridic uh, care va duce la un tratament egal între lucrători din țări terțe și cei din uh, statele membre. Doamnă președinte, acest lucru este spus în expunerea de motive. Însă, în primul articol, expunerea de motive practic este atacată, este distrusă. Avem articolul 3 în care se vorbește despre sfera de aplicare a directivei, în care nu sunt uh, incluse, incluse anumite categorii de persoane. Care este atunci logica directivei? Sunt lăsați pe din afară, de exemplu, lucrătorii sezonieri vrem să dăm drepturi uh, egale tuturor lucrătorilor, însă se spune că cei sezonieri nu vor avea drepturi egale. Asta ne spune comisia. Este o categorie de lucrători care are mare nevoie de protecție și uh, în ceea ce privește această categorie trebuie întrerupt acest uh, lanț al imigrației clandestine ci trebuie să facem apel la legislația națională și cea europeană. Deci mă întreb cum putem avea o astfel de contradicție între expunerea de motive și, între, și conținutul articolelor. Se spune că pentru acești lucrători va apărea o legislație specifică. Însă propunerea de directivă în acest sens nu a ajuns încă la Parlamentul European. Și până când nu va exista o legislație specifică, acești lucrători trebuie să fie acoperiți în mod complementar de legislația orizontală care se propune acum. Același lucru se întâmplă și cu lucrătorii care au fost detașați de către firma lor într-o altă țară de pe teritoriul UE. Cum? Nu, de ce nu sunt uh, incluși nici aceștia și de ce textul articolului este foarte atenuat în ceea ce privește nevoile politice și scopul acestei directive? În încheiere, doamnă președinte, aș vrea să încurajez pe colegi să studieze în profunzime situația. La articolul 12, care ține total de competența noastră, deci la punctul 1 se, sunt enumerate o serie de drepturi privind uh, educația, securitatea socială, drepturile sociale, dreptul muncii și în partea a doua li se permite însă statelor membre li se permit statelor membre anumite derogări de la aceste drepturi. Mă întreb, cum îi se poate refuza cuiva dreptul uh, acest, cui, cum se pot refuza astfel de drepturi unei persoane care lucrează legal pe teritoriul Uniunii Europene? Anumite categorii de lucrători practic nu mai au nicio protecție juridică. Cum putem lăsa toate acestea la voia statelor membre? Văzând toate aceste elemente, ne dăm seama că această directivă în ceea ce privește aspectul instrumental, e un pas înainte. Însă în ceea ce privește crearea unui um, set uh, armonios de regule, ei bine, aici lasă foarte multe de dorit. Dragi colegi, închei prin a vă spune că avem multe de făcut. Nu sunt niște teme Um, ușor de dezbătut sunt uh, deosebit de importante, nu doar pentru a avea un cadru juridic pentru imigrația legală în Uniunea Europeană, ci pentru a face pentru a ne ține promisiunile pe care le-am făcut față de cetățenii în ultima vreme. Să combatem imigrația ilegală, însă să ne asigurăm că cei legali sunt tratați uh, ca persoane, ca au niște drepturi mm, eficiente și pe același, practic, uh, pe picior de egalitate cu cetățenii Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Știu că e foarte greu atunci când trebuie împărțite competențele între comisiile parlamentare. La directiva antidiscriminare am avut aceeași problemă. Comisia Libe se întâlnește astăzi, din câte știu eu. Deocamdată nu au luat legătura cu noi, însă vor uh, exista reuniuni cu Comisia Libe pentru a vedea dacă noi putem uh, prezenta amendamente către Comisia Libe. Asta am făcut și la directiva privind uh, combaterea discriminării. Dacă cei de la Libe vor încerca să modifice anumite texte care nu țin de responsabilitatea noastră, atunci acestea nu vor fi luate în calcul. Și același lucru este valabil și pentru noi față de ei. Care este calendarul acum? Pentru amendamente, 24 martie la prânz, adoptarea în comisia noastră 28 aprilie, în comisia de fond în aceeași perioadă, iar în plenară cea de-a doua sesiune plenară din mai. Vă mulțumesc foarte mult, însă vreau să vă spun, dacă veți modifica aliniate care nu țin de responsabilitatea noastră, acestea nu vor fi luate în considerare de secretariat. Domnul Howitt a sosit. Revenim prin urmare la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Domnule Howitt, aveți cuvântul. Thank you very much, um, President. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă felicit pentru faptul că ați uh, reușit să ajungeți în ciuda zăpezilor foarte mari. Vă felicit că ați reușit să depășiți aceste obstacole ale naturii. Mulțumesc și secretariatului pentru că a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește ordinea de zi din această după amiază. Voi vorbi despre drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Acesta este un domeniu cât se poate de larg și deja avem un aviz. S-a discutat la INTA. A existat și o dezbatere publică um, care a durat mai mulți ani referitoare la modul în care legăm drepturile omului și standardele sociale. Au fost implicate și um, ONG-uri și diverse asociații. Mai sunt aspecte de dezbătut. Am făcut tot ce am putut și iată rezultatul este o pagină de concluzii. În primul aliniat subliniez uh, principiile noastre și imaginea de fond pe care ar trebui să o avem. Uh, de asemenea, vorbesc despre uh, avantajele comparative um, cu referire la țările în curs de dezvoltare. Cred că ar trebui să um, avem o sprijinul unei uh, majorități vaste în ceea ce privește acest prim aliniat. Am încercat să exprim o părere care să fie cât se poate de practică și pragmatică, să prezinte detalii referitoare la ceea ce putem face noi ca Uniunea Europeană în ceea ce privește acordurile comerciale internaționale. Am vrut să ne concentrăm asupra standardelor sociale și asupra relației cu uh, OIM-ul. Am uh, descris aceste lucruri, însă un punct cheie um, se referă la recomandările cheie. Prima în aliniatul 1, care se referă la interpretarea folosită uh, de uh, OMC în ceea ce privește articolul 24, care permite um, o um, excepție cea a produselor uh, fabricate vulnerabile și a altor sectar, sectoare care să fie excluse din acordurile comerciale. În aliniatul 2 vorbesc despre uh, rolul convențiilor uh, esențiale ale um, OIM-ului. Um, mă refer și la declarația din 1998 declarație a OIM care se referă la uh, faptul că principiile trebuie respectate chiar dacă au fost sau nu ratificate de anumite țări. Iar la acest aliniat se vorbește despre ratificarea efectivă și la implementarea acestor convenții esențiale. De asemenea, acest lucru ar trebui să se întâmple la același nivel și având același statut ca și accesul la piețe. Acesta nu este cazul în acest moment. În al treilea aliniat, uh, vreau să spun că Comisia se bazează uh, prea puternic pe uh, organismele um, internaționale sau pe alte organisme care implică acorduri comerciale internaționale. Noi dorim să subliniem complexitatea în creștere a acordurilor comerciale internaționale, există acordurile de liber schimb și uh, putem să ne bazăm pe uh, instituțiile internaționale care vor uh, face această activitate pentru noi. Avem capacitatea în interiorul Europei de a uh, emite propriile judecăți uh, și de a ajuta uh, la dezvoltarea unor standarde eficiente și sustenabile. La aliniatul 4 aș dori să ne uităm la regulamentul GSP Plus care se referă la un acces îmbunătățit pe care l-am oferit unor, uh, unui număr mare de țări din Europa, pentru că uh, implementarea convențiilor esențiale este, după cum spuneam, foarte importantă. Um, acest lucru a um, declanșat și oarecare care criticism din partea unora care vorbesc de niște criterii particulare și se pare că aceste criterii sunt într-o oarecare măsură arbitrare. Regulamentul ar trebui revizuit astfel încât punctele slabe să fie înlăturate. Săptămâna trecută s-a luat decizia de a suspenda Uh, GSP Plus pentru Sri Lanka. Cred că acesta este un exemplu pozitiv. Nimeni nu dorește să se uh, acționeze într-un mod panelist. De aceea, eu susțin să se uh, ofere un acord pentru șase luni, însă um, trebuie să avem o atitudine consecventă și față de alte țări din întreaga lume. Avem uh, anumite metode și mijloace, instrumente care nu au fost folosite întotdeauna la uh, întregul lor potențial. Avem însă standarde economice și nevoi economice și sociale uh, clare. Trebuie să recunoaștem aspectele precum sectoarele de offshore, unde se observă o descreștere rapidă în acest moment, însă politica comercială a Uniunii Europene trebuie să recunoască în mod deschis aceste lucruri. Trebuie să recunoaștem că dacă luăm anumite decizii uh, în baza unor acorduri comerciale internaționale, acestea atunci trebuie să fim pregătiți să le coordonăm și să le uh, putem finanța din uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare. La aliniatul 7 mă refer la aspecte legate de nevoia um, industriei în sine de a dezvolta anumite practici sustenabile în domeniul mediului, uh, practici sociale care să respecte drepturile omului OECD-ul uh, lucrează împreună cu OIM-ul, uh, se cooperează la acest nivel și acest lucru trebuie dezvoltat și în continuare, astfel încât să avem o politică a Uniunii Europene uh, comercială cât mai sustenabilă, competitivă și bună. La aliniatul nou. se vorbește despre uh, mișcarea temporară a forței de muncă Uh, și despre standardele uh, în domeniul ocupării forței de muncă și a acordurilor uh, colective. Trebuie să fim foarte atenți pentru că acest lucru ar putea să devină o problemă în relația între Uniunea Europeană și uh, terțe țări. De aceea, în alineatul nou, uh, solicit să evităm acest lucru și să respectăm standardele în domeniul uh, ocupării forței de muncă și acordurile colective. Și în ultimul alineat mă refer la o altă zonă din OMC Uh, sigur, uh, OMC-ul uh, nu trebuie privit ca o, Biblie sau ca cele 10 porunci. Sunt multe probleme care lasă loc interpretării și care sunt discutabile. Dar definiția subsidiarității și în acordul OMC Uh, permite uh, uh, producției să aibă să se desfășoare în locuri unde se află aceste filiale și unde nu se mai respectă standardele în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Deci acest lucru este interpretabil. Uh, Vreau să aud uh, ceea ce au de spus uh, ceilalți uh, colegi care acte la acest lucru și aștept să lucrăm la amendamente până la votul final asupra acestui aviz. Mulțumesc! Două persoane de la comisie vor interveni, de la DG Trade. Domnul Morales, vă rog să interveniți primul, după care DG Employment, reprezentantul acestuia, va interveni. Mulțumesc. Sunt de la DG Employment. Comisia Europeană uh, are același interes uh, cu Parlamentul European în ceea ce privește consecvența uh, politicilor. Politica comercială și acordurile comerciale sunt într-adevăr instrumente care trebuie și pot să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă din Uniunea Europeană și din alte țări. Aliniatele 1 și 6 din uh, proiectul de aviz se referă la acest lucru. Vrem să existe oportunități mai mari prin politicile comerciale pentru uh, companii și se subliniază necesitatea anticipării și gestionării schimbării în cadrul Uniunii Europene. În uh, conformitate cu politicile existente, Uniunea Europeană Comisia Europeană negociază acorduri comerciale ca parte a capitolului Comerț și Dezvoltare Durabilă. În acest uh, context, uh, Comisia are o abordare uh, largă în ceea ce privește politicile de ocupare a forței de muncă, în ceea ce privește angajamentele pe care ni le asumăm cu partenerii comerciali. Se dă o susținere Uh, mare uh, drepturilor uh, fundamentale și agendei, une, agendei privind munca în condiții corespunzătoare, decente. Acest lucru a fost susținut de Parlamentul European printr-o uh, soluție adoptată în mai 2007. Agenda privind munca decentă se referă la protecție socială, dialog social, prin urmare include Uh, standardele privind uh, munca. E vorba de standarde minime care corespund celor uh, elaborate de Organizația Internațională a Muncii. Se vizează o competitivitate mai mare și acest lucru este în conformitate cu obiectivele comerțului liber și dezvoltarea durabilă. Acest lucru are uh, un impact atât asupra Uniunii Europene cât și partenerilor comerciali. De asemenea, în acordurile de liber schimb uh, există Uh, această necesitate de a respecta uh, standardele OIM, apoi mm, obiectivele și standardele muncii decente, apoi crearea unei platforme de consultări uh, și de colaborare cu partenerii. Toate acestea au fost subliniate de mecanisme de colaborare și monitorizarea Uh, punerii în aplicare a acestor angajamente. Comisia uh, nu se grăbește uh, să aplice sancțiuni, ci vizăm obiective sociale. Se bazează pe această convingere că trebuie făcute reforme la nivel național capitolele din uh, acordurile de liber schimb uh, trebuie să fie, deci capitolele în acest sens trebuie să fie un catalizator. Partenerii sociali joacă un rol important în acest proces uh, o transparență mai mare, o dezbatere a politicii, toate acestea au un impact asupra ocupării forței de muncă. Așteptăm comentarii în uh, scris uh, în ceea ce privește acest uh, proiect de aviz și colegul meu de la DigiTrade va adăuga și el câteva lucruri. Mulțumesc! Dat fiind timpul limitat, suntem dispuși să facem comentariile înscris, însă oricum vrem să ilustrăm cu câteva exemple uh, problemele pe care trebuie să ne analizăm mai uh, aprofundat. E vorba de uh, Eh, clauzele sociale și de mediu din eh, acordurile comerciale. Aceasta este o chestiune foarte complicată și acest lucru trebuie discutat foarte atent eh, în proiectul de aviz. Un lucru pe care dorim să-l subliniem este necesitatea de a face o distinție între regulile voluntare, regulile obligatorii și liniile directoare Parlamentul European, ca și alte instituții, pot să facă propriile amendamente și să ia propriile decizii în acest sens. După părerea Comisiei, ar fi inadecvat ca un instrument de îndrumare, cum ar fi uh, liniile directoare ale OECD și declarația tripartită privind principiile, să devină regulă obligatorii, așa cum se sugerează în alineatul 7 aceste instrumente nu sunt concepute uh, ca fiind executorii. Comisia este de acord că statele au responsabilitate de a promova practicile cele mai bune comerciale, mai ales în ceea ce este răspunderea corporativă, și statele trebuie să încurajeze aderarea uh, la codurile de conduită existente. În aceeași linie de gândire, ar trebui avut în vedere faptul că studiile de impact în ceea ce este durabilitatea de la, pagina, de la alinatul 5 uh, sunt menite să informeze pe negociatori și pe factorii de decizie. Însă este clar, Comisia, Consiliul și Parlamentul European trebuie să ajungă în final la propria lor evaluare a aspectelor de durabilitate în contextul fiecărui acord comercial. indiferent uh, dacă uh, evaluarea politică este în conformitate cu uh, concluziile specialiștilor. La alineatul 4, Comisia GS, GS, regulamentul GSP Plus trebuie să se bazeze pe reglementările existente putem face o evaluare în țările partenere și în cadrul uh, Uniunii Europene, să avem nevoie de elemente uh, suplimentare. Și este clar pentru Comisie că, dată fiind situația complexă, instituțiile politice ale UE trebuie să aibă ultimul cuvânt în evaluarea fiecărui uh, caz nu să se facă o, uh, o aplicare automată a mecanismelor existente. Fără a intra în alte detalii, vrem să spunem că proiectul de aviz include un număr semnificativ de elemente uh, juridice și tehnice. Există referiri la uh, provizii există referiri la articolul 24 din GAT și la alte uh, situații uh, concrete uh, care apar în anumite țări în contextul negocierilor comerciale. Dacă Comisia dorește și alte reacții astăzi, uh, în ceea ce privește runda Doha sau alte reglementări, suntem uh, gata să uh, vi le împărtășim. Dacă nu, vom uh, transmite Comisiei Employment contribuția noastră în scris. Mulțumesc! Votul va avea loc la ora 5. A existat o singură obiecție, dar nu văd de ce am uh, amâna uh, și am întârzia uh, votul și dacă reuniunea coordonatorilor dorește să continuăm, o pot face după acest, această sesiune. O persoană a cerut să intervină. Nu văd vreți să vă prezentați? Pentru că nu putem să vedem până acolo. Joe Higgins um, de la uh, grupul stâncii europene. Cred că este esențial ca drepturile fundamentale și standardele de mediu și sociale să fie evidențiate uh, ca element în consultările dintre, în negocierile dintre Uniunea Europeană și alte uh, țări. Din păcate, uh, ceea ce ne spun ONG-urile, societatea civile, în multe țări sărace cu care Uniunea Europeană face comerț, Uh, drepturile omului și uh, standardele sociale și uh, de mediu sunt trecute cu vederea în multe cazuri. La punctul 3 din propunerea de aviz a domnului Howitt, unde se vorbește despre uh, Uh, sindicate și drepturi și organizațiile care militează pentru uh, drepturile de mediu și drepturile sociale. Acestea trebuie consultate, spune domnul Howitt, uh, susțin acest lucru, însă din păcate cei care au depus mărturie nu au fost luat în serios de către comisie și există dovezi care se aduc uh, membrilor uh, Parlamentului European de organizațiile care reprezintă lucrătorii, micii producători și uh, cei, cetățenii țărilor sărace, de pildă în America Latină, de pildă s-au dat dovezi în acest sens, acolo unde acționează multinaționalele din Uniunea Europeană, unde există uh, Uh, încălcări ale drepturilor omului împotriva unor comunități și organizații care uh, reacționează la distrugerea mediului. La punctul 5, uh, domnul Howitt se referă în trecere la situația din Columbia și faptul că se pregătește un acord în acest sens. Uh, Aș dori ca acest uh, punct uh, să uh, fie mai puternic și să nu există un astfel de acord cu Columbia, dată fiind situația de acolo, Uh, în Columbia sunt uh, uh, omorâți sindicaliștii și de aceea nu considerăm că trebuie în momentul de față un încheiat un acord cu această țară. Vreau să mă refer la punctul 6 unde domnul Howitt se referă în mod corect la faptul că acordurile comerciale au fost negociate în contextul unei depresiuni economice și uh, nu dorește nimeni să se asiste la o creștere a șomajului în mod dramatic în anumite uh, sectoare. Capitalismul uh, înflorește ca urmare a concurenței între companii și a forței de muncă plătite prost. Nu trebuie să luptăm unii împotriva altora avem un exemplu scandalos al uh, firmei Dell în uh, Irlanda, care a concediat 1700 uh, de lucrători și guvernul polonez a putut să dea 15 milioane de euro acelei companii pentru ca această companie să vină și să se stabilească în Polonia. Și asta s-a făcut uh, cu uh, acordul Comisiei Europene. Și ultimul punct pe care vreau să ridic în discuție, domnul Howitt arată că orice intruziune trebuie uh, să, în aceste acorduri comerciale trebuie să se facă cu respectarea standardelor acordurilor cu țările partenere. Eu susțin acest uh, lucru, însă trebuie să întreb cum e posibil ca acest lucru să fie pus în aplicare atunci când Curtea Europeană de Justiție, în hotărâre după hotărâre în ultimii 3 sau 4 ani, uh, hotărârea Vax uh, Ovalgean, hotărârea de la Luxemburg, hotărârea a fost exact opusă și dă posibilitatea subcontractanților să uh, exploateze uh, lucrătorii uh, din alte țări și acceptă ca uh, aceștia să fie uh, plătiți uh, mai prost decât lucrătorii din ța- uh, țara respectivă. Acest lucru a fost uh, clar dovedit în uh, cazul Luxemburg. Comisia și Curtea Europeană de Justiție, într-o așa anumită interpretare a tratatelor Uniunii Europene, înseamnă că punctul nou din uh, acest aviz uh, al domnului Howitt nu ar fi uh, implementat, ceea ce nu este acceptabil. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Minulý Doresc să reacționez la ceea ce s-a spus referitor la Columbia săptămâna trecută. În calitate de membru al unei, delega- unei delegații a socialiștilor, am fost uh, la uh, misiunea unită din Columbia și ceea ce a spus antevorbitorul meu nu este adevărat. Din păcate, toate informațiile pe care le deținem referitor la Columbia și toate avizele referitoare la evenimentele de acolo, sunt numai copiate avem uh, de către cota. Um, am negociat numai cu aceștia. Am fost mai multe zile în Columbia, am uh, discutat cu reprezentanții guvernului, cu președintele, vicepreședintele, cu procurorul general și de asemenea cu reprezentanți ai ONG-urilor și cu reprezentanții sindicatelor. Eu personal sunt uh, sindicalist și niciodată nu aș uh, pune sub semnul întrebării ceea ce spun sindicatele, dacă acest lucru nu ar fi adevărat. Dacă imaginea Columbiei dacă această imagine a Columbiei ne este prezentată în mod uh, reiterat, uh, nu este bine, pentru că în Columbia s-au făcut pași pe direcția dezvoltării democrației, s-au înregistrat progrese remarcabile și se aplică o nouă lege care stipulează că uciderea sindicaliștilor reprezintă genocid. Uh, acest uh, asasinat al sindicaliștilor nu este un sport național în Columbia, așa cum se spune de obicei. Numărul uh, reprezentanților sindicali nu are legătură cu profesia acestora. 1500 de sindicaliști sunt uh, în permanență uh, monitorizați și supravegheați, așa încât doresc să vă rog, înainte de a emite un aviz, să verificăm ce este într-adevăr adevărat și ce nu, pentru că instanțele sunt uh, autonome și sunt uh, separate de executiv și ar fi bine ca și în statele noastre membre să fie situația de așa natură. Eu m-am dus la Columbia având multe dubii. M-am întors și sunt uh, convins că nu există niciun motiv să ne punem întrebări uh, referitoare la Columbia și mm, cred că ar trebui să semnăm acest acord cu Columbia. Ne-am întâlnit cu reprezentanți ai COT și am discutat cu aceștia am discutat cu ei în calitate de reprezentanți ai unei ideologii și nu de reprezentanți ai sindicatului. Ei au fost împotriva acestui acord. S-au întrebat ce ar avea de câștigat angajații din Columbia. Repet, dacă cineva analizează și abordează situația dintr-o anumită țară, atunci ar trebui să aibă cunoștințe cât se poate de solide despre țara respectivă, pentru că este o situație paradoxală. Venezuela nu este criticată și um, Venezuela se află sub un regim de dictatură de când este condusă de Chavez. Acest lucru nu este abordat de nimeni, nicăieri. Am vorbit astăzi cu John Monks, uh, și aș dori să discut în curând și cu alți uh, reprezentanți uh, care se preocupă de acest domeniu. Nu există niciun motiv pentru a critica în permanență Columbia, pentru că situația este cu totul altfel. Mulțumesc! Uh, domnul Howitt are cuvântul acum pentru a încheia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă demazești, mă dezamăgește faptul că nu am putut să vin cu niște detalii clare în legătură cu acest aviz. Aș fi vrut să vin cu mai multe comentarii. Eu m-aș fi așteptat mai degrabă la niște recomandări mai precise, mai detaliate. Uh, Îi rog pe cei care au alte comentarii să ia legătura cu mine, să ne întâlnim direct, deci nu neapărat să-mi trimită în scris amendamentele. Domnule, domnului Maras, Maras de la DG Comerț, în legătură cu aliniatul 7. Pot să vă spun că deja pe continentul european e destul de greu să înțelegem ce încercăm să facem. Și dacă nici măcar com- colegi de la comisie, nu citesc textul. Se vorbește acolo despre niște standarde obligatorii. Eu vă rog să citiți cu atenție acest aliniat și să vedeți dacă este vorba de așa ceva sau nu. În contribuția dumneavoastră ați spus că Comisia ar dori să încurajeze aderarea la anumite standarde. Iar în aliniatul 7 se folosește verbul a promova. Deci de ce această lipsă de consecvență din partea dumneavoastră. Reprezentați Comisia Europeană. Eu încerc să ajung la un consens în ceea ce privește acest text pe care l-am primit. În ceea ce privește pe domnul Higgins, cred că comentariile dumneavoastră au fost uh, grăitoare, vorbesc de la sine. Sunt de acord că avem într-adevăr o mare problemă în cadrul Uniunii Europene în legătură cu respectarea negocierilor colective și a standardelor comune, însă mulți nu știu că se încearcă introducerea acestor norme și în, și în afara Uniunii Europene. În acordurile noastre comerciale internaționale, se regăsesc de foarte multe ori um, aceste sugestii. În ceea ce privește Columbia, îi zâmbesc colegului deoarece am fost împreună în delegația și în vizita în Columbia. Nu voi reacționa la ce a spus uh, colegul Higgins. Eu am ajuns la concluzia că acest raport nu ar trebui să discutăm despre această chestiune atât de importantă. Uh, pentru mine Columbia este foarte importantă. Vreau să vă spun că există în momentul de față o plângere legată de nesoluționarea a 2700 de crime nesoluționate, iar uh, Organizația Internațională a Procurorilor a declarat că dreptul internațional nu este respectat în Columbia. Organizația Internațională a Muncii de asemenea susține același lucru. Problema columbiană este foarte importantă. E vorba de politica noastră comercială față de sindicaliști și față de drepturile sociale și nu cred că ar trebui să introducem acest uh, element pe ușa din spate în acest raport. Richard, în textul meu nu facem trimitere decât la evaluarea de impact privind durabilitatea. Nu cred că există controverse în această privință. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc! Trecem acum la discuții și vot. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Există trei cazuri din Lituania pe ordinea de zi, însă un singur caz constituie obiectul acestei scrisori legate de industria de construcții. La grupul de lucru s-a ajuns la o înțelegere privind majoritatea elementelor din această scrisoare, cu excepția alineatului 5. Deci există acord în legătură cu restul textului, deci vă propun să votăm amendamentul la alineatul 5, în primul rând, după care să votăm textul scrisorii, deci întreaga scrisoare. Cred că așa ar trebui să procedăm, așa au stabilit și coordonatorii și e mai logic să procedăm astfel. Alineatul 5, din câte înțeleg eu, este singurul alineat care ridică probleme anumitor colegi. Dacă mă înșel, vă rog să-mi indicați uh, faptul că și alte alineate sunt problematice pentru dumneavoastră. Să mi dai că hogyha hamarabb elmehetünk. De Microfon. Vă rog să folosiți microfonul. Să se... Ah, ok. Merci. Uh, thank you. Tehát nem, nem vagy könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül, hogyha hamarabb elmehet. Vă mulțumesc. Cred că încercați să ne ușurați lucrurile. Cu toții am vrea să ne întoarcem mai repede acasă. Însă, dacă e să stabilim o oră și o dată, vă rog să respectăm acest lucru, deoarece unii dintre noi au alte obligații în același timp și trebuie astfel să se întoarcă la momentul uh, stabilit. Doamnă președinte, vă rog să um, includeți în procesul verbal faptul că eu sunt dezamăgit de această atitudine. E important să menținem calendarul și orarul prevăzut. 17.45. Dacă modificăm tot timpul orele, ne pierdem încrederea în democrație, pur și simplu. Deci nu sunt de acord să modificăm momentul uh, votării, deci nu sunt de acord să votăm în altă clipă. Doamna Gresle, de exemplu, este acum la un eveniment extern în afara Parlamentului European și dumnea ei va veni aici în momentul în care ar trebui să începem votul, însă noi vom fi plecat atunci. Deci vreau ca în procesul verbal să se menționeze nemulțumirea mea. Da, înțeleg, stimate coleg, de obicei se respectă ordinea de zi și orele stabilite, însă după ce m-am consultat cu ceilalți coordonatori, majoritatea acestora ar dori să devansăm votul. Am întrebat dacă sunt obiecții. Am spus în urmă cu o oră și jumătate că votul va avea loc mai devreme și nimeni atunci nu și-a exprimat nemulțumirea. Deci eu cred că v-am dat ocazia să reacționați. Dacă sunteți membri ai comisiilor parlamentare, cred că e de datoria dumneavoastră să veniți la ședințe și să participați ca membri. Nu am uh, avansat această, această votare cu foarte mult timp, de altfel, și am făcut-o și cu acordul majorității coordonatorilor. Doamnă președinte, în ceea ce privește procesul verbal, eu unul sunt coordonator și pe mine nimeni nu m-a întrebat ce cred. Deci sunt coordonator și n-am fost întrebat nimic. Înțeleg. Secretariatul îmi spune că um, această întrebare a fost adresată, iar dacă coordonatorii nu au fost prezenți, administrația era oricum conștientă de faptul că acest vot urma să aibă loc mai devreme. Dumneavoastră îmi spuneți contrarul, îmi spuneți că nu știați că acest vot urma să fie schimbat. Eu una am uh, pus această întrebare, majoritatea dintre dumneavoastră știau că acest vot urma să aibă loc mai devreme. Iar cei de la administrație au avut, cred, uh, timp suficient pentru a lua legătura cu condoratorii și cu membrii pentru a vă anunța. Domnul Ceabănoc dorește de asemenea să intervină.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 un vot pe care trebuie să-l facem acum. Vreau să vă reamintesc să vă spun un lucru și eu sunt coordonator, nimeni nu m-a întrebat nimic, nimeni nu mi-a cerut părerea, deci de aceea sunt de acord cu colegul Uri. E o chestiune de principiu. Și cred că fie ar trebui să, fie ar trebui să respectăm ordinea de zi, fie să nu includem o oră exactă pentru vot. Deci dacă vreți ca toată lumea să fie aici, mai bine să nu precizați o oră exactă. Secretariatul mi-a spus că dumneavoastră nu erați prezent, de aceea nu vi s-a pus întrebarea. Am uh, presupus că cineva din administrația dumneavoastră v-a întrebat, v-a informat. În orice caz, uh, exista un termen de o oră pentru a vă exprima nemulțumirea și asta este valabil pentru toată lumea. Anunțul a fost făcut, iar dacă dumneavoastră nu ați fost prezenți, cei din administrație ar fi trebuit să discute cu dumneavoastră și să vă informeze. Poate că e o problemă pe care trebuie să o discutați cu cei din administrație, însă anunțul respectiv a fost făcut la timp. Domnule Uri? Mulțumesc! Într-adevăr, trebuie să recunosc că am ajuns cu câteva minute mai târziu, însă coordonatorul um, supleant era aici și lui nu i s-a pus nicio întrebare. Deci, ca regulă generală, nu e corect să anunțăm o oră pentru vot și după aia să o schimbăm. Bineînțeles, acum nu pot să fac nimic, Ni s-a spus că ar fi trebuit să fim cu toții prezenți. Problema va fi astăzi că mulți nu vor putea fi prezenți la vot și de aceea sunt nemulțumit. I-am dat cuvântul uh, câte unui vorbitor din fiecare grup politic. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog să îmi spuneți acest lucru. Însă dacă a vorbit un coordonator, consider că a luat cuvântul în numele grupului respectiv. Dorește să intervină altcineva, coordonator din partea altor grupuri politice. Atunci vom trece la vot. Îmi pare rău, coordonatorul dumneavoastră a vorbit deja, deci nu puteți lua cuvântul. Trecem la vot. A, întâi vom avea dezbaterea privind această scrisoare legată de Lituania. Aveți comentarii în legătură cu această scrisoare? Am avut deja reuniunea grupului de lucru. Singurul, singurul aliniat problematic este aliniatul 5. Eu intenționez să consider acest paragraf aliniat ca un amendament și să votăm pe marginea întregului text. Doamne Moran, doriți să interveniți? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, fac parte din acest grup de lucru, particip la ședințe în mod regulat, de altfel, și trebuie să vă spun că alineatul 5 a intervenit după ședința noastră de lucru, a apărut după ședința noastră de lucru. Măsuri. On, on rentre ce par... Întreb prin urmare pe ce căi a fost introdus acest aliniat 5. Noi căzuserăm de acord, în ceea ce privește o formulare generală a acestei scrisori. Deci ar vrea să știu de ce s-a insistat, de ce s-a introdus acest aliniat 5. E vorba de o modificare de, privind procentele de cofinanțare a măsurilor. Procente despre care noi nu am discutat la ședința de lucru. anybody else wish to come in on that? Dorește altcineva să intervină? Doamna, Har- doamna Harkin. Foarte pe scurt. Sunt de acord cu doamna Moram. Într-adevăr, nu am avut timp să studiem această scrisoare pentru a putea lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Mie mi s-au prezentat faptele pur și simplu și mă deranjează faptul că ni se prezintă ceva nou fix când suntem pe punctul de a vota. Într-adevăr, E o problemă și pentru mine. Doamna Cornelisen. Și pe mine mă deranjează acest lucru. În documente nu este inclusă această scrisoare. Aș fi vrut și eu eventual să ni se citească acest text. bine să citiți, deoarece singurul text pe care l-am primit a fost de la colegul din față. Una cosa para mí, Sorry, yo no tengo... below Sorry. everything on the uh, table. My mistake. Mr. Serkis, please. Sí. Tengo el mismo problema, no tengo la letra. Am și eu aceeași uh, problemă, nu am textul scrisorii. The difficulty, I'm told, is that we won't have mi se spune că, din păcate, nu vom avea timp, deoarece comisia va avea loc buget, uh, votul la Comisia de Bugete. Dacă vrem să spunem, să avem un cuvânt de spus, trebuie să votăm astăzi această scrisoare. Pot să citez nouă la linia dacă acest lucru vă va ajuta. Din câte știu, grupul de lucru s-a întâlnit deja de câteva ori și singurul aliniat problematic era în aliniatul 5. Pot să vă citesc textul acestuia și să vedem care este noua formulare sugerată. După ce voi citi textul, dacă aveți comentarii, atunci putem avea o scurtă dezbatere. Mi se spune însă că dacă nu vom vota acum, nu vom avea ocazia de a vota din nou. Vă citesc textul și dacă doriți să interveniți ulterior, putem avea o scurtă discuție. Alineatul ar fi în felul următor. Regretă faptul că Consiliul nu a fost gata să accepte propunerea Comisiei de a crește cofinanțarea pentru măsurile IGF la 75% pentru a stimula statele membre în într-o perioadă de criză pentru ca acestea să profite pe deplin de acest fond în beneficiul lucrătorilor și pentru a crește nivelul um, abilităților profesionale. Vreți să vă citesc din nou textul, doamnă Morăm? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vom continua pe aceeași cale, grupul de lucru la care ne-am implicat cu toții nu va mai avea niciun rost. Sunt de acord cu ce a spus colega. La acest grup de lucru suntem puțini, suntem foarte puțin numeroși, reprezentăm diferite partide și ne implicăm cu toți, lucrăm cu foarte mare seriozitate. În ultima clipă vedem cum apare, cum se ivește acest uh, aliniat, fără să se știe cine este autorul său, deci suntem puși în fața faptului împlinit, contrar uh, procedurilor pe care le avem la grupul de lucru văd că astfel angajamentul nostru este disprețuit. Munca noastră legată de acest fond de ajustare la globalizare este practic disprețuită printr-o astfel de atitudine. Sorry. Reuters. Igen, most működik, jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth elmondott. Nem egyszer... Mulțumesc. Aș vrea să intervin și să mă refer la ce a spus Elizabeth. Doamnelor și domnilor, această scrisoare nu a fost modificată peste noapte. E vorba de o chestiune asupra, căruia exi- asupra căreia există acord între Parlament, Comisie și Consiliu. Uh, Însă, în acest aliniat se cer ceva ce nu reprezintă acordul interinstituțional. Deci nu avem cum să lăsăm acest text în uh, scrisoare. Secretariatul îmi spune că nimeni nu a ridicat obiecții când a apărut acest text. Aș vrea să o sugerez, dragi colegi, o cale simplă dacă nu ne place acest aliniat și dacă vrem să votăm această scrisoare, haideți să votăm uh, privind amendamentele la alineatul 5 și dacă nu va trece acest amendament, vom reține alineatul 5 inițial și vom vota textul uh, scrisorii. Mi s-a spus că textul nu a fost distribuit, secretariatul spune contrariul. Știu că la grupul de lucru s-a lucrat foarte mult pe marginea acestei scrisori, eu vă înțeleg îngrijorările, însă dificultatea pe care o avem acum este că avem nevoie de o scrisoare. Eu uh, aș accepta să votăm textul uh, integral al scrisorii și dacă cineva dorește să voteze separat alineatul 5, foarte bine, însă avem nevoie de textul acestei scrisori. Deci trebuie să luăm o, o decizie rapidă între coordonatori. Dumneavoastră va trebui să hotărâți. Deci ce credeți despre ideea mea de a vota pe marginea noului alinea 5, după care să votăm scrisoarea? Domnule Sercas, după care domnul Uri, după care doamna Harkin, domnule Sercas. Vă sprijin pe deplin, însă, doamnă președinte, Aș vrea să știm clar dacă noul text a fost trimis uh, prin e-mail, dacă am avut un termen sau nu pentru a-l respinge. Deci aș vrea să, să știu clar, din punct de vedere procedural, ce s-a întâmplat. În ceea ce privește fondul, eu sunt pentru acest text și voi vota pentru. Secretariatul mi-a spus că textul a fost trimis miercuri. Nu apare în dosar, însă a fost trimis membrilor grupului de lucru miercuri și a fost distribuit Domnule Iuri. Vă mulțumesc. Cred că această dezbatere devine din ce în ce mai neserioasă. Știm cu toții că ultima săptămână a fost o săptămână turcoază cu activități extraparlamentare. De exemplu, noi suntem în campania electorală, ne-am întâlnit cu alegătorii, facem tot felul de activități externe și deodată ni se trimite o propunere cu un termen atât de scurt – în practic, asta înseamnă că nu ne sunt garantate condițiile pentru a vota în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc. Doamna Omarăten. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am fost un uh, membru permanent al acestei comisii, însă am uh, fost întotdeauna cântată să vin aici uh, ca uh, membru supleant. Trebuia să fiu aici la o anumită oră, la 5 și un sfert, și nu am reușit să fac acest lucru. Aș vrea să vă îndemn pe baza regulii 102 să amânăm uh, analiza acestui punct. Nu putem să facem acest lucru. Trebuie să votăm asupra scrisorii astăzi. Dacă nu o facem, atunci nu se va da un aviz din partea comisiei noastre sub forma unei scrisori. Deci nu avem această opțiune. Ceea ce uh, sugerez este ca coordonatorii să uh, spună dacă votăm uh, uh, amendamentul 5 și după aceea votăm scrisoarea. Domnule Ori, nu știu dacă considerați că trebuie să votăm aliniatul, după care să votăm scrisoarea. Doamna Morali spune că da. Doamna Harkin, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, doamnă președinte. Domnul Ceaponoc. Cred că ar trebui să votăm numai asupra uh, scrisorii, așa cum a reieșit din grupul de lucru. Domnul Ori. Cred că nimeni nu vrea să întârzie asistența atunci când este nevoie de aceasta. Uh, sunt de acord uh, să uh, votăm asupra scrisorii fără alineatul 5 care a fost adăugat mai târziu. El poate fi eliminat și putem să votăm asupra scrisorii în ansamblul său. Foarte multă lume este preocupată de alineatul 5, uh, așa încât trebuie ceva din acest lucru să uh, apară. Uh, vom vota asupra scrisorii, însă nu asupra alineatului 5. Uh, acesta a fost distribuită, se află în dosarul dumneavoastră la începutul uh, ședinței, așa mi-au spus cei din secretariat. Vom vota asupra scrisorii care a fost convenită de grupul de lucru. Secretariatul îmi spune că a fost transmis ceva Cred că a fost transmisă această scrisoare, dacă o aveți sau nu în fața dumneavoastră, nu asta discutăm uh, acum în viitor, trebuie să aveți grijă să nu ne mai întâlnim cu astfel de eh, situație așa încât eh, vom uh, uh, vota numai asupra scrisorii. Cine este pentru? Anyone against? Împotrivă. Abțineri. Treizeci și nouă pentru, unu împotrivă și nicio abținere. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului și o să facem o scurtă dezbatere uh, a tuturor problemelor legate de buget. Doamna Grasler are cuvântul. Nu e aici? Domnul Ori, doriți uh, să uh, interveniți? Nu cred că este o problemă controversată, nu-i așa? Nu m-am gândit să fac comentarii înainte de vot. Nu am avut această intenție. De aceea mi-am uh, exprimat uh, obiecția, pentru că doamna Gressler nu poate să fie prezentă. Ea urma să vină aici la o anumită oră, așa încât uh, vom vota fără ca uh, dânsa să fie prezentă. a încercat să-și coordoneze uh, programul cu colegii, așa încât uh, tot ceea ce pot să uh, sugerez este să discutăm uh, pe baza celor, uh, să votăm pe baza celor discutate cu două ore în urmă, poate însă între timp situația s-a schimbat. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să fac decât să uh, repet că dorim un echilibru între necesitatea de control în gestionarea fondurilor și limitarea greșelilor și evitarea fraudei uh, cred că și doamna îl dorește același lucru, însă echilibra, trebuie să existe un echilibru cu eficiența acestui proces. Nu trebuie să vizăm uh, arătarea cu degetul a unei țări sau a unei situații sau agenții. De aceea am uh, depus un număr de amendamente uh, pentru a nuanța acest aviz, pentru a încuraja activitatea instrumentelor și acest lucru a dat mai multă greutate avizului curții de conturi. De aceea am avut ocazia să mă întâlnesc cu doamna Gresă după depunerea amendamentelor noastre și în urma contactelor pe care le-am avut am susține anumite amendamente de compromis, dar nu pe toate, uh, oricum, uh, nu pe cele care aduc ceva nou în uh, raport cu cele spuse de Curtea de Conturi. Vreau să propun retragerea amendamentului 3 în raportul uh, în raport cu descărcarea de gestiune pentru comisie. Atât am vrut să spun, doamnă președinte. Dorește să mai intervină cineva? Domnul Figueredo uh, a uh, semnat și el dorința de a retrage uh, acest amendament numărul 3. Doamna Figueredo nu este aici. Să trecem așadar la vot, dacă nu există alte comentarii. Vot, votăm descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general, secțiunea 3, Comisia și agențiile de execuție. Alinatul 3, uh, amendamentul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Dacă nu aveți uh, cardul, vă rog să semnalați acest uh, fapt. S-a închis votul. 39 de voturi exprimate. 16 pentru, 23 împotrivă. S-a respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, verificare electronică. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 26 împotrivă. Amendamentul 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. vreți să semnalați modul în care votați dacă nu aveți uh, cartela de vot asupra dumneavoastră. Mulțumesc. 36 pentru, o abținere, nici un vot împotrivă. Al doilea uh, vot uh, pentru descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă aferente exercițiului financiar 2008. Amendamentul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Verificarea electronică. S-a deschis votul la amendamentul 3. închis votul. Nouăsprezece, nouăsprezece, deci uh, este respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 15 împotrivă, nicio abținere. Cinci, șase, șapte sunt caduce. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 9. 10 uh, sunt caduce. 11. Cine este pentru? împotrivă, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20-21 respins. Amendamentul 12. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune uh, președinta, nu votăm asupra 12, e vorba de amendament lingvistic. Uh, votul asupra uh, proiectului de aviz, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și opt pentru, 13 împotrivă. Felicitări din nou. Trecem la următorul vot. Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale aferent exercițiului financiar 2008. Uh, doamna Oma Reuten, mă întreb unde sunt amendamentele, pentru că am votat un anumit, uh, o anumită propunere și eu nu aveam în dosar acest amendament. Am fost informată că amendamentele se regăsesc în dosarul dumneavoastră și pe lista de vot. Dar unde? Pentru că în dosarul meu ele nu se regăsesc. Le-am transmis. Putem să trecem mai departe la vot. Amendamentul 1 pentru... Doamnă președinte? Doamnă președinte? Doamnă... Doamnă președinte? Eu... Deci, amendamentele au fost uh, transmise și se găsesc în dosarul dumneavoastră. Nu se găsesc în dosar. Se pare că sunteți singura persoană care nu le are. Nu, nu este vorba numai despre mine. Nu există amendamentele în diferitele limbi în dosar. Priviți, uh, primiți acum aceste documente. Probabil că ați venit târziu și au fost uh, livrate înainte de venirea dumneavoastră votul referitor la amendamentul 1. Acum doamna Omen Reuten are o copie după amendamente și poate să voteze. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul s-a închis. 17 pentru, 24 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. Nu. Verificare electronică privind amendamentul 2. Votul este deschis. Îmi cer scuze, am fost informată greșit. 22 pentru 20 împotrivă se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 4 devine caduc. 3 uh, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Patruzeci pentru, unul împotriva, o abținere. Felicitări încă o dată. Următorul vot se referă la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare, aferent exercițiului financiar 2008. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic cu privire la compromisul 1. Votul este deschis. cinci pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 1, 2, cad, devin caduce, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6 devine caduc și 5 votăm prin vot electronic a proiectul de aviz. Votul este deschis. Votul este închis. 27 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări încă o dată. Și ultimul vot, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, aferent exercițiului financiar 2008. Amendamentul 1, vot pe părți. până la uh, Sound Financial Management in the Future. Votăm pentru prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este împot- uh, pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum proiectul de aviz, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Gresle pentru toată munca și tot efortul. Felicitări tuturor, vă mulțumesc!